Rudit, refugiații din Siria aflați la frontierele Bulgariei. Primul vorbitor în numele Consiliului este domnul Venitelos, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, refug... fluxul de refugiați care Uh, ajunge la granița Bulgariei, ca și la granița altor state care se află la granița externă a Uniunii Europene, este legat de agravarea situației din Siria. Datorită expunerii geografice, Bulgaria acum trebuie să uh, primească oameni care caută ajutoare, deci se numără printre statele care sunt expuse din acest punct de vedere ca urmare a crizei din Siria. În ianuarie 2014 s-a realizat un raport de către ONU pe tema refugiaților care au nevoie de sprijin internațional și Bulgaria este unul din statele care trebuie să creeze condiții de cazare pentru acești oameni. <clears throat> Solicitări din acest punct de vedere au fost făcute și de către ONG-uri. Vreau să subliniez că statele membre au obligația să creeze garanții pentru ca condițiile de primire să uh, corespundă um, unui standard uh, care să garanteze demnitatea celor care au nevoie de uh, asemenea asistență. Ne Cunoaștem dificultățile pe care Bulgaria le întâmpină din acest punct de vedere. Deci există disponibilitate politică a bulgarilor să îi primească pe refugiații sirieni, dar posibilitățile lor sunt limitate. Spațiile de cazare sunt supraaglomerate și continuă fluxul de refugiați, ceea ce înseamnă o provocare deosebită. Raportul ONU atrage atenția asupra diverselor posibilități care trebuie să fie exploatate pentru ca refugiații, cei care au nevoie de sprijin, să poată fi cazați corespunzător. Se fac și propuneri legate de modul în care aceste tabere pentru refugiați pot să fie organizate. Autoritățile bulgare au acționat deja în acest sens. Comisia a trimis o delegație în Bulgaria în uh, săptămâna trecută și cred că vom obține uh, în continuare informații în legătură cu ceea ce se constată acolo la fața locului. Interesul Parlamentului European vis-a-vis -vis de această problemă este de apreciat. Membrii ai Parlamentului European au vizitat Bulgaria pentru a înțelege care sunt provocările cărora Bulgaria trebuie să le facă față. Sigur că este o poartă de acces spre Uniunea Europeană pentru acești oameni care doresc să părăsească Siria și eh, este cu siguranță important să aducem o contribuție pentru ca acești oameni să obțină condiții de cazare eh, demne. Eh, Sigur că um, există state care uh, necesită acum și un sprijin financiar pentru a putea să primească aceste fluxuri de um, refugiați, dar și pentru a îmbunătăți condițiile de cazare din aceste tabere, în general pentru îmbunătățirea managementului acestor tabere orice inițiativă din acest punct de vedere este binevenit pentru ca soarta acestor refugiați sirieni care caută Uh, protecție în Uniunea Europeană să poată fi îmbunătățită. Bulgaria în clipa de față se află sub presiunea unui asemenea flux de refugiați și trebuie să sprijinim autoritățile din Bulgaria pentru a face față acestei provocări și pentru a le pune la dispoziție serviciile necesare celor care caută adăpost. Mulțumesc, doamna comisar Malmström. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, doamnelor și domnilor, bună seara. Comisia este foarte preocupată de presiunea migratorie la frontierele Uniunii Europene, mai ales în Bulgaria. Trebuie să subliniez tot ceea ce au făcut autoritățile bulgare până acum în cooperare cu comesi, cu Comisia, cu ng uri cu agenții și cu alte state membre uh, pentru a evita deteriorarea suplimentară a situației situația a fost stabilizată deocamdată, controlată, nu se înrăutățește deocamdată, dar încă trebuie depășite provocări majore. Situația imigranților, uh, solicitanților de azil în centrele de cazare. Trebuie să se facă față acestor uh, cazuri de solicitări de azil. Uh, um, unora li s-a acordat dreptul de reședință în Bulgaria. Acești oameni sunt vulnerabili, au nevoie de protecție internațională și această situație poate avea un impact asupra um, Bulgariei. Uh, situația este foarte gravă în această țară și trebuie soluționată urgent. Poate acesta este prima ocazie uh, de a activa mecanismul de gestionare a crizelor pe care l-am adoptat recent. Alert, mecanismul de alertă timpurie și gestionarea a crizelor din articolul 33 nu are obiectivul de a da vina pe o țară și acest Parlament, în calitate de colegiuitor, știe foarte bine acest lucru. Acesta este un mecanism de solidaritate. Activarea acestui mecanism ar recunoaște existența unei presiuni deosebite într-o țară și oferă o soluție politică și materială sistemului național care se află într-o situație dificilă și oamenilor, uh, solicitanților de azil care se află într-o situație foarte dificilă. Folosirea articolului 33 ar uh, transmite un mesaj clar că Bulgaria nu e singură, că Comisia și statele membre sprijină acest stat membru uh, pentru a depăși situația de criză trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu Bulgaria, solidaritate care poate lua multe forme, materială, contribuții de diferite tipuri așa cum am sprijinit și până acum Bulgaria, vom continua să o, face, vom continua să o facem și în practică această decizie ar însemna că Bulgaria va avea nevoie, în cooperare cu Comisia și EASO, de un plan de acțiune uh, pentru a răspunde preocupărilor identificate și bazele acestui plan, acestor plan de planuri de acțiune există deja. Având în vedere numărul actorilor implicați, Comisia EASO uh, ONG-urile și uh, anumite state membre, precum și țările terțe, planul de acțiune va oferi un instrument um, de uh, monitorizare a aplicării a măsurilor de, de autoritățile bulgare pentru a evita probleme structurale. Planul de acțiune ar asigura de asemenea și o strategie pe termen lung pentru problemele pe care le avem în sistemul de azil al Bulgariei, incluzând și chestiunile de integrare pentru cei care vor să rămână în Bulgaria și ar putea să ajute în același timp și prevenirea unor crize pe viitor. E nevoie de o planificare pe termen lung. Este foarte puțin probabil ca presiunea la granițele externe să se calmeze în următoarele luni. De asemenea, un plan ar putea să permită și asistență de urgență dacă este necesară aceasta și planul ar trebui să acopere atât faza imediată de răspuns la această problemă, dar și perioada de după aceea. Comisia va face tot posibilul ca să, se informe, ca să informeze Consiliul și Parlamentul European în legătură cu aceste evoluții. Mulțumesc foarte mult! Și domnul Weber acum. Da, mulțumesc domnule președinte, stimate președinte al Consiliului în exercițiu, stimată doamnă comisar. În ultima jumătate de oră am discutat despre tragediile din Siria, despre situația din Siria și cu acest punct de pe ordinea de zi lucrurile au devenit concrete pentru Europa, pentru că vin oameni să bată la ușa Europei și să ne roage să-i ajutăm. Vreau să mulțumesc în numele PPE-ului tuturor țărilor în jurul Siriei care au ajutat enorm la preluarea de refugiați. Europa însă este și ea acum uh, la momentul la care trebuie să dovedească ce poate face. În ziarele europene din ultimele săptămâni am citit mai multe articole din cauza incidentilor din uh, Bulgaria, construcția unui gard. Europa se pare că se izolează, construiește uh, ziduri pentru ca să respingă refugiații. Asta este ceea ce am putut citi și de aceea astăzi avem discuția aceasta pe ordinea de zi. Toate impresiile care s-au uh, adunat în presă că Europa se izolează nu se poate să le tolerăm și în discuția din Parlamentul European de astăzi trebuie să evidențiem acest lucru. Bulgaria ca, și, Bulgaria, ca și alte state din Uniunea Europeană, are o răspundere, fiind dat că se află la granița cu aceste regiuni de criză lansez un apel către guvernul socialist din Bulgaria să nu transforme această temă într-o temă de politică internă. Știm că guvernul socialist nu are o majoritate în Bulgaria, ci că trebuie să se bazeze pe partidul de dreapta, extremă-dreapta, ATACA și sper că acest context să nu ducă la o schimbare a echilibrelor în Bulgaria, pentru ca să nu, li se, să nu fie ajutați după aceea uh, migranții. Este clar că avem de-a face cu un migrant care necesită ajutor. Cerem și Turciei să ajute la această situație transfrontalier pentru ca să se rezolve problema. Vrem ca să se respecte și standardele europene, așa cum a spus-o și doamna comisar înainte. Suntem de acord cu solidaritatea financiară cu statele de la granița externă a Uniunii Europene și în același timp lansăm un apel către toate celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru ca contingentele pentru azilanții din Siria să poată să fie gestionate în așa fel încât să poată toată lumea să ajute. Europa este necesară și Europa trebuie să acționeze. Mulțumesc, domnule Weber. Domnul Kirilov dorește să vă pună o întrebare prin intermediul cartonașului albastru. Sunteți gata să răspundeți? Da. Vă rog, domnule Kirilov. Mulțumesc, domnule președinte. Este inadmisibil uh, această declarație pentru că în calitate de uh, uh în calitate de uh, responsabil al partidului dumneavoastră, faceți afirmații care nu sunt chiar acceptabile. În 2001, dacă vă amintiți, s-a cerut verificarea unui, uh, unei tabere de refugiați, dar este foarte dificil să spunem câte mijloace au fost uh, absorbite în această operațiune, pentru că noi am constatat că nu s-a făcut de fapt nimic. Guvernul trebuia să facă miracole în câteva luni pentru ca să poată să gestioneze acest proces. Mulțumesc pentru întrebare. Aș vrea să mai uh, spun încă o dată că salut activitățile Bulgariei pentru a calma situația de la granițele externe, dar guvernul actual trebuie să-și permită, uh, să permită întrebarea de ce vin astfel de uh, întrebări acum, de ce s-a construit acel gard, de ce s-a construit un zid, iar aceasta în contextul uh, faptului că partidul Ataca este parte la guvernare, care este în mod evident un partid radical de dreapta, eu zic că trebuie să discutăm despre acest lucru în Parlamentul European și sper ca socialiștii să fie destul de critici și cu propriile partide la guvernare. Asta este ceea ce vă cer. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Doamna Guillaume are cuvântul acum. Merci. Il y a deux... Mulțumesc. Acum două săptămâni am participat uh, cu câtva dintre dumneavoastră ca este prezenți aici într-o misiune în Bulgaria în cadrul unei delegații a Comisiei Libe, ale cărei obiective erau uh, multiple, printre care evaluarea la fața locului a situației solicitanților de azil, să vedem care este modul de primire al acestora și apoi să sugerăm dacă este necesar îmbunătățiri uh, pentru a susține prin instituțiile europene această țară. Am venit cu impresii mixte din această delegație. Am înțeles că autoritățile bulgare au făcut Uh, eforturi pentru a îmbunătăți condițiile de primire și de examinare a solicitărilor de azil, însă situația la fața locului, chiar dacă este diferită de cum era la început, continuă să fie dificilă și suntem departe de uh, condițiile acceptabile pe plan uman, uh, ca să nu mai zic de standardele care apar în dreptul european cu privire la refugiați. Am de făcut câteva comentarii în legătură cu dificultățile pe care le-am observat la fața locului. Primul comentariu se leagă de mecanismul pe care l-ați evocat și dumneavoastră, doamnă Mastrom. Numărul solicitanților de azil a fost mulțit cu 8 în 2013 față de media anuală de dinainte și este clar că um, nu nivelul cer este problematic, ci natura sistemului uh, bulgar, iar uh, acesta probabil nu a fost suficient echipat pentru a face față unei asemenea creșteri uh, a solicitărilor din perspectiva primirii și din perspectiva procedurilor. E clar că trebuie să punem în aplicare mecanismul de alertă precoce, de avertizare rapidă, dar cred că situația și cred că situația o impune. În 2013 Tendința s-a inversat începând cu luna noiembrie cu privire la aceste cereri. Autoritățile europene lucrează împreună cu autoritățile bulgare pentru uh, ca aceste persoane ca solicită azil uh, să fie protejate de uh, legislația internațională și să nu fie returnate, ceea ce ar contravine acestor reguli internaționale. Și apoi un ultim comentariu. E clar că Bulgaria trebuie să se achite de aceste obligații în ceea ce privește protecția internațională. Trebuie să se conformeze acquis comunicar din perspectiva azilului. Dar este clar și că Bulgaria trebuie să fie asigurată de solidaritatea restului Europei în ceea ce privește primirea refugiaților uh, sirieni, iar această solidaritate trebuie să se manifeste prin ajutor financiar sau fizic, prin trimiterea de persoane. Mulțumesc. Domnul Oșev, aveți cuvântul. Уважаеми дами и господа, като участник в две делегации... Doamnelor și domnilor, o, o secundă, vă rog, spune președintele, avem un cartonaș albastru. Domnule Stoianov, vă rog. Domnule Guillaume, am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă doriți ca acești refugiați să nu fie opriți în mod fizic, refugiații care trec prin Turcia spre Bulgaria, v-ați putea dumneavoastră asuma vreun angajament în numele președintelui socialist al Franței de acum să ne spuneți câte persoane ar fi dispusă Franța să preia din direcția Bulgariei. Evident, Bulgaria nu poate să-i primească pe toți. În primul rând, în ceea ce primește refugiații sirieni, că președintele Franței, care e președinte al Franței, nu este președinte socialist, a indicat clar acest număr de sirieni pe care îi poate primi și am început să-i primim. Dumneavoastră vreți să știți cum sunt tratate persoanele care se prezintă la o frontieră fără să fie trimise înapoi, ci în conformitate cu legislația națională, cum ar trebui să o facă toate statele membre. Domnule Ilcev, acum aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, eu am participat la două misiuni în Bulgaria, Turcia, la misiuni în Bulgaria, Turcia și în Grecia și îmi permit să spun că țara noastră face eforturi susținute pentru a răspunde la așteptările tuturor imigranții așteaptă o protecție adecvată, condiții de viață mai bune și integrare în Uniunea Europeană, nu neapărat în Bulgaria. Noi trebuie să răspundem la așteptările Uniunii Europene, conform cărora Bulgaria trebuie să se achită de obligațiile care revin în materie de azil, însă noi în același timp trebuie să garantăm securitatea la frontiere. Trebuie să răspundem și la așteptările cetățenilor bulgari care nu doresc ca povara socială să cadă doar pe umerii lor. Sunt, iată, trei așteptări care ne duc la întrebarea următoare. Cum o să putem proteja frontiera bulgare, astfel încât țara noastră să fie apărată împotriva intrării de infractori? Pe de altă parte, cum îi putem ajuta pe cei care fug din această situație de, de această situație coșmar din Siria? Bulgaria își dă seama că trebuie să dea dovadă de solidaritate și umanism, însă avem nevoie de mijloace financiare, mijloace pe care nu le avem în prezent în Bulgaria, de aceea avem nevoie de asistență. Guvernul bulgar în prezent lucrează cu bugetul național, însă e nevoie și de flexibilitate politică aici. Trebuie să cerem Turciei să exercite un control mai sever al celor care îi traversează teritoriul și care se întreptă spre frontiera turco-bulgară. Dacă vrem să lăsăm autoritățile bulgare să primească mai bine de 2000 de imigranți pe an și chiar mai mulți, nu o să putem rezolva problema. Dacă, din potrivă, dăm dovadă de solidaritate, cred că aceste chestiuni vor putea fi rezolvate într-un mod rațional o să putem într-adevăr să realizăm integrarea parțială a acestor imigranți. De aceea Bulgaria elaborează în prezent un plan național. Acestea sunt așteptările cetățenilor bulgari. De altfel însă trebuie să mărturisesc că situația este complexă și diferă de la un punct la altul. Unele centre de primire se descurcă bine, altele nu. Însă e important să trimitem mesajul că Bulgaria nu este singură în această luptă. Vă mulțumesc. Un carton și albastru din partea domnului Ernst. 30 de secunde. Stimate coleg, vreau să vă întreb la cine vă referiți? Vă referiți la azilanții din Siria sau vă referiți la altă categorie sau la oameni care sunt în general la graniță sau vor în Uniunea Europeană? Aș vrea să știu la cine vă referiți. Mulțumesc. Mr. Ilchev. Domnul Ilchev, vă rog. Vă rog. Mulțumesc pentru întrebare. 80% dintre cei care sunt pe teritoriul Bulgariei doresc să meargă mai departe spre Europa, pentru că Bulgaria e cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Nu știu dacă e o iluzie sau de propagandă, nu eu pot să vă răspund la această întrebare, însă 80% dintre acești refugiați ne spun vrem statut de refugiat ca să mergem mai departe, către Europa. Asta e problema. Însă haideți să nu mai vorbim de zidul ăsta de sârmă ghimpată. Sunt 30 de kilometri de frontieră, aproape cu un gard de sârmă ghimpată, menit a împiedica pe imigranți. Îi protejează, practic. Ei trebuie să se îndrepte spre punctele de trecere a frontierei și nu spre alte puncte. Mulțumesc, domnule președinte. E hoje evident. Doamnă comisar Malmström. Instituțiuni și dos Estados-membros Uniunea Europeană, din perspectiva instituțiilor sale și a statelor sale membre, a comis o eroare gravă la începutul uh, conflictului sirian, dar și atunci când a venit vorba de gestionarea fluxurilor de uh, migranți înspre Europa. Sperăm că războiul nu va dura prea mult, însă s-a prelungit, nu știm exact cât va dura și uh, e clar că trebuie să facem față unui conflict prelungit. Ori putem face asta încercând să gestionăm fluxul de refugiați așa cum trebuie. Aceasta este maniera corectă în care putem acționa. Trebuie să acționăm într-o manieră ordonată și pașnică pentru a ajuta pe refugiați până la urmă să se întoarcă de unde au venit, adică în Siria. Dacă ne gândim la principiile de bază care sunt în joc aici, e clar că avem uh, datoria de a proteja refugiații, dar acest lucru uh, trebuie să fie asigurat de statele membre. Cum spune doamna comisar Marsom, dacă, Marsom, dacă se folosește uh, articolul 33 din Uh, tratatul de la Dublin, e clar că trebuie să arătăm solidaritate față de uh, refugiați, iar Bulgaria, ca stat membru, se află într-o situație de criză, așa cum s-a aflat și, criza, uh, și Grecia, mă scuzați, și alte state. Dacă analizăm uh, articolul 80 din tratat, și dacă dorim ca acesta să fie aplicat în toate aceste uh, cazuri la modul general, atunci trebuie să studiem și detaliile. Articolul 80 stabilește solidaritate între statele membre, dar ar fi problematic dacă ar fi invocat de fiecare dată. Deci din motive strategice, din motive de principiu și din motive uh, umanitare, trebuie să începem să ne asigurăm că refugiații uh, sunt primiți așa cum trebuie. Atunci când pleacă din Siria, ei trebuie să fie îngrijiți așa cum uh, trebuie. Trebuie să aplicăm acordul revizuit de la Dublin pentru a nu vedea o continuare a tragediei uh, siriene la granițele Uniunii Europene. Mulțumesc. Doamna Last. Doamna Ernst, mulțumesc foarte mult. Să știți că mă întreb între timp ce se mai întâmplă, ce trebuie să se mai întâmple până când înțelege cineva că nu se poate să continuăm cu politica de azil a Uniunii Europene nici o zi mai departe. Bineînțeles, cu problema uh, cu refugiaților sirieni în Bulgaria și felul în care se, sunt tratați este groaznic și ultimul lucru de care avem nevoie în Europa este de un nou zid. Dar întrebarea este dacă sancționăm doar retoric Bulgaria și eventual uh, îi pedepsim oarecum uh, cu mici măsuri de sancțiuni, va servi la ceva? Nu cred, pentru că că pachetul uh, de azil pe care l-am negociat în Uniunea Europeană nu a schimbat de fapt nimic. Nu există standarde pentru o politică umană de azil, dar uh, Dublin 3 este un sinonim, de exemplu, pentru o politică care nu are niciun pic de respect pentru oameni. Vorbim despre Bulgaria acum și o oră mai târziu, dar vorbim despre Grecia imediat. Dar uh, Oriunde vorbim despre această politică, există deficite enorme, iar în acest parlament văd că s-a hotărât uh, reducerea bugetului și s-a de hotărât în același timp și reducerea bugetului pentru solicitanții de azil. Mult mai degrabă se aruncă banii la Frontex, la Eurodac și alții pentru a scăpa de refugiați. Și să știți că m-am săturat de această ipocrizie cu care se plânge aici cu lacrimi de crocodil în timp ce nu se schimbă nimic pentru azilanți. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem suficient timp pentru această dezbatere, lucru scandalos. Spuneați, domnule comisar, că acest ajutor ar trebui să fie adresat persoane care doresc să rămână. Dar e vorba de refugiați care vor să rămână în Bulgaria pentru că în țara lor de origine viața le este pusă în pericol. Odată ce acest pericol nu va mai exista, solicitanții respectivi de se poate întoarce acasă. De ce integrare mai vorbim atunci? În al doilea rând, ca răspuns la întrebarea mea, mi s-a spus că Bulgaria a dat 300.000 de euro pentru a ajuta statele învecinate Siriei. În schimb, ce a primit Bulgaria? Și aș repeta întrebarea colegului Ilcev. Arătați-ne că Bulgaria nu este singură în această luptă, că până acum ați arătat exact contrariul. Mulțumim, domnul Engel. Don, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi spun domnului Stoianov că Parlamentul a fost într-o misiune acum două săptămâni în Bulgaria și unul dintre primele lucruri pe care le-am putut uh, constata a fost uh, că majoritatea acestor oameni nu au venit uh, în Bulgaria pentru a rămâne pentru totdeauna acolo. Ar dori să ajungă în alte state europene sau să se întoarcă acasă. Condițiile de primirea din Bulgaria nu sunt uh, neapărat uh, minunate. Și uh, pot să spun că au devenit poate mai acceptabile în urma presiunii internaționale. Eu îmi adresez o singură întrebare pentru Europa, însă este una crucială. Haideți să ne gândim la uh, Turcia. În Turcia există 700 de mii de sirieni sirieni care au plecat din țara lor. Sunt milioane de sirieni care uh, au fost mutați în propria lor uh, țară. Mai sunt 750.000 în Liban care au fugit de acest război, iar Bulgaria nu este capabilă să gestioneze rezonabil câteva mii de sirieni, câte vreme alte state europene se declară uh, gata să primească 50, 500, 1000 de refugiați ce facem noi dacă uh, vor exista 100.000 de sirieni sau 200.000 de sirieni care să necesite uh, azil? Care este politica Uniunii Europene vis-a-vis -vis de primirea acestor persoane care s-ar putea pune în uh, mișcare? E bine, constat că Consiliul, în înțelepciunea sa obișnuită, nu face altceva decât să amâne și să tot amâne acest dosar. Ori asta nu va rezolva problema cu care ne vom confrunta dacă sporesc aceste fluxuri migratorii. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Calfin. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi, în Bulgaria, sunt 11.600 de refugiați și jumătatea dintre ei sunt uh, sirieni. Fluxul de refugiați a început vara trecută și s-a prelungit până la sfârșitul anului trecut. În noiembrie, 332 de persoane au intrat pe teritoriul Bulgariei, iar în septembrie 1662. Deci criza despre care vorbim acum a, și-a arătat deja amploarea până acum. Domnul uh, Engel a spus că s-a terminat criza, dar eu nu știu despre ce criză vorbim aici. Eu sunt foarte îngrijorat în legătură cu ceea ce ne-a spus Comisia Europeană. Măsurile pe care dorește să le ia Comisia Europeană sunt măsuri parțiale și nu sunt corecte. Bulgaria nu are nevoie de un mecanism suplimentar. Avem nevoie de un acord de readmisie cu Turcia și cu celelalte, iar Turcia și celelalte state membre trebuie să preia o parte din acești refugiați și noi trebuie să ajutăm Bulgaria pentru a putea să îi primim pe acești refugiați care sunt de 10 ori mai, mult, mai mulți la număr decât uh, cât poate să primească Bulgaria. Dacă Comisia este imparțială, atunci trebuie să analizeze situația în toată Europa și nu numai în Bulgaria. Mulțumesc, mulțumesc doamna Gabriel. Mulțumesc, domnule președinte. Vizita delegației Libe ne-a permis să constatăm o serie de măsuri care au fost luate în sprijinul acestor refugiați și a trebuit să avem curajul să spunem că Bulgaria sigur nu era pregătită pentru astfel de încercare. A ne fost nevoie de timp ca, pentru ca în Bulgaria să se pune pe picior un plan de măsuri și asta a generat anumite tendințe xenofobe. E nevoie de o strategie pentru viitor. În prezent, măsurile întreprinse vizează o perioadă care va ține doar până la finele lunii aprilie, Apoi problemele probabil o să apară înapoi la suprafață pentru copii, pentru adolescenți și așa mai departe. Nu vreau să pun întrebări fără răspuns pentru, privind integrarea viitoare a acestor persoane, însă aș vrea să vorbesc despre cooperarea cu colectivitățile locale, instruire ofițerilor de poliție, a vameșilor, a grănicerilor, integrarea refugiaților, o cooperare strânsă cu Turcia, și cu statele membre. Acestea ar fi măsurile necesare. Mulțumim, doamna Fayon. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, ceea ce se întâmplă în Bulgaria în acest moment cu acest uh, flux crescut de refugiați e o situație tragică. Se întâmplă tragedii la granița externă a Bulgariei care uh, pun la încercare solidaritatea noastră. Trebuie să ascultăm aceste sol, uh, solicitări uh, pentru solidaritate și uh, e clar că oamenii nu trebuie respinși la uh, frontiere. Decizia Bulgariei de a ridica un gard uh, provizoriu e oare ceea ce ne dorim? Asta vrem? Să ridicăm garduri în Europa? Ar trebui să ne asigurăm însă că drepturile refugiaților uh, uh sunt uh, respectate. Există presiuni din perspectiva migrației și ar trebui să folosim mecanisme de solidaritate sau alte măsuri pentru a ne uh, asigura că putem să îi asistăm pe acești refugiați. Sunt niște grupuri vulnerabile și asta poate pune în joc siguranța lor. Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, cred că ar trebui ca articolul 33 uh, din mecanismul de pe reacția la crize să fie aplicat cât mai repede și să avem și un plan de acțiune mai amplu. E vorba nu despre o situație de urgență, despre o situație chiar foarte gravă. Dacă nu înțelegem că Bulgaria nu poate singură să rezolve această problemă, greșim. Este nevoie de solidaritate în Europa și, după părerea mea, e nevoie să garantăm trei lucruri principale. În primul rând, un adăpost, în al doilea rând, o aprovizionare cu îngrijiri de bază și uh, alimente pentru aceste persoane. Aceasta este cel mai important. Controlul granițelor este o problemă secundară. Mă gândesc, de exemplu, la trecutul recent în care se vede că oamenii nu vor să imigreze, ci vor uh, să aibă protecție momentană pentru ca să poată să se întoarcă la un moment dat în țara lor și de aceea trebuie să fim solidari cu Bulgaria în cazul în care Bulgaria nu reușește să rezolve această problemă. Mulțumesc! Trecem acum la Catch the Eye. Avem mai mulți vorbitori, uh, foarte mulți uh, bulgari, domnul Kazak, de asemenea, domnul Marinov are cuvântul acum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 Dacă ONG-urile nu ne ajută și dacă indivizii, dacă persoanele fizice nu ne ajută chiar, nu o să reușim. Bulgaria și instituțiile sale nu au fost pregătite pentru această criză, e limpede. Însă, responsabilitatea cadă pe umbrii guvernului actual și a guvernului anterior. Însă acești oameni, aceste organizații, care, iată, vin să ne ajute în mod spontan, sunt foarte bine organizații sunt foarte bine organizate atunci când e vorba de a oferi această asistență, atât de bine organizate încât uneori meritele lor nu sunt recunoscute pe deplin. Organizațiile internaționale ne spun că programul nostru de organizare internă are mari probleme. Fac apel la doamna Malmström să nu slăbească controlul și să continue să pună presiune pe guvernul bulgar. Bulgaria nu e gata, Bulgaria nu are experiență, e clar. Însă acum trebuie să ne formulăm clar voința de a rezolva această problemă, o problemă care nu o să dispară fără măsuri concrete. Nu trebuie să fim optimiști atunci când e vorba de rezolvarea conflictului din Siria. Problema nu o să dispară cu una, cu două. Problema va rămâne în Bulgaria și pe teritoriul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Uniunea Europeană și Parlamentul European practic au adoptat o rezoluție în legătură cu Siria după ce s-a întâmplat la Lampedusa. Știți uh, data acestui eveniment. Bineînțeles, Bulgaria acum are o problemă, nu este un vecin direct al Siriei, da, refugiații, e clar, trebuie să traverseze toată Turcia pentru a ajunge în Bulgaria. Problema este că 50% dintre aceste persoane sunt uh, imigranți, nu refugiați, imigranți care vin din Africa de Nord și din alte state. Ora asta este o sursă de risc pentru Bulgaria și pentru întreaga Uniune Europeană cazurile de violență în care au fost uh, implicați uh, imigranții reprezintă un fapt. Există și tendințe, uh, atitudini xenofobe. Deci sunt probleme pe care Bulgaria nu le poate rezolva singură. E adevărat că nu a fost gata să le rezolve, dar există anumite statistici și e clar că din luna august uh, Bulgaria a stabilit niște condiții prin care se poată primi uh, mii de refugiați și continuă să uh, o facă. Domnul Menvor. Господин председател, doamna Хюзменова, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă, domnule președinte, doamnă comisar. Sistemul european de azil se bazează pe solidaritate și pe responsabilitate. Bulgaria îndeplinește aceste două condiții. Sistemul de azil în Bulgaria a fost supus unei presiuni puternice, dar problemele primelor zile au fost depășite. Dacă noi respectăm uh, regulamentul da, de la Dublin și lucrăm pe un plan de criză, ceea ce este cazul, cred că vom putea progresa. Facem acest lucru în deplină transparență. Da, doamnă comisar, foarte multe eforturi trebuie făcute în continuare pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale refugiaților și pentru a avea o procedură mai eficientă în examinarea cererilor de azil. Însă, până acum, Bulgaria nu putea să se bazeze decât pe propriile mijloace. În ianuarie am primit un prim ajutor din partea UE, din punct de vedere financiar, și datorită solidarității statelor membre și a Comisiei, și cu ajutorul instituțiilor bulgare, sunt convinsă că fără articolul 133 vom putea rezolva problema. Mulțumesc. Domnul Kirilov. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, permiteți-mi să vă spun că sunt surprins plăcut de această dezbatere. Iată un val de simpatie exprimată chiar și de cei care ne-au adus critici. Suntem într-o situație în care trebuie să rezolvăm nu problemele de astăzi, ci și problemele de mâine. Frontiera bulgară este o frontieră externă a Uniunii Europene, pe 200 de kilometri și trebuie să rezolvăm, iată, multe probleme. mulțumesc, domnule comisar Malmström, că subliniat aceste elemente. Dânsa a subliniat și necesitatea de a activa mecanismul de solidaritate, pentru că nu o să putem rezolva aceste probleme dacă fiecare stat membru nu reacționează în mod proporțional în funcție de populația sa, de PIB-ul său și așa mai departe. Și de asemenea, îi mulțumesc domnului prim-ministru al Greciei pentru că, iată, este o experiență extrem de utilă pentru noi. Ce a menționat domnia sa și știm ce eforturi s-au făcut în direcția ajutării statelor mediteranene și știm că populația noastră este bucuroasă de a primi aceste, să primească această asistență. Domnul Kazak. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Criza refugiaților din Bulgaria a început în august 2013. Am adoptat un plan de gestionare a crizei. 85% dintre măsurile din acest plan au fost puse în aplicare în până în februarie 2014 numărul imigranților clandestini care au traversat uh, frontiera bulgară se diminuează și putem spune că acum nu mai există un uh, aflux de refugiați. Numărul oamenilor care solicită azil în țara noastră a crescut masiv. Guvernul nostru a reacționat uh, într-o manieră adecvată și nu au existat boli contagioase sau uh, alte probleme pe timpul uh, iernii. În 2013, numărul refugiaților a crescut de mai multe ori, dar uh, Bulgaria ori asta demonstrează, doamnă comisar, că Bulgaria se poate descurca sigură fără să invoce aplicarea articolului 33. Mulțumesc. Domn președinte, cum doamna comisar are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ascultam interpretarea, de aceea n-am reacționat imediat. Este foarte clar și am putut și noi să vedem uh, din partea delegației Parlamentului European. Am avut și mai multe lume de la noi din comisie care s-a dus să vadă care este situația. Într-o perioadă foarte scurtă au venit foarte mulți uh, refugiați și Bulgaria nu era pregătită. Anul trecut erau 11-12 mii, de exemplu. Foarte mult pentru o țară care nu avea structurile pentru a-i primi. Este foarte mult pentru Bulgaria, este foarte mult și în comparație cu alte țări și bineînțeles că însă corespunde cifrei care vin la două săptămâni la, în, Bulgaria, în Germania sau în Grecia, de exemplu. Dar autoritățile bulgare au luat măsuri uh, importante și nu vreau să recunosc acest lucru, dar situația este în continuare foarte îngrijorătoare. Uniunea Europeană și mai multe organizații internaționale, state membre, s-au uh, întâlnit pentru a încerca să vadă care este situația mai îndeaproape. Situația pare să fie sub control, dar probabil că va mai exista o presiuni la graniță pentru că situația din Siria nu se va rezolva. Iar uh, ceea ce vreau să spun este că jumătate din aceste persoane sunt sirieni, restul nu, sunt din Afganistan, din Pakistan, venind din alte țări. Și știm că există multe probleme și multe conflicte și în uh, vecinătate. așadar, rămân foarte multe de făcut când e vorba de uh, adăpost, de ajutoare, de integrarea celor, integrarea celor cărora li s-a acordat, de exemplu, dreptul de ședere și care probabil vor rămâne mai mult timp în Bulgaria. Mai sunt și probleme legate de frontieră, unde trebuie de asemenea să se îmbunătățească situația, dar așa cum a spus-o și doamna Guillaume, trebuie să existe posibilitatea ca persoanele care se prezintă la graniță să poată să ceară azil. Acest uh, mecanism de pushback, de retrimitere, este unul care nu este acceptabil. Am mai discutat despre aceasta. Am avut un război îngrozitor lângă granițele noastre, Siria. Țările, de exemplu, din vecinătatea Siriei au preluat uh, responsabilitate foarte mult pentru Siria, oferind adăpost pentru refugiați. Însă foarte puțini dintre ei au ajuns în Europa și cei care au ajuns au ajuns în foarte puține țări din Europa. Dacă cele 28 de țări ar putea contribui, atunci am putea să ajutăm mai multe persoane, bineînțeles. Ajutorul imediat pe care îl putem da Siriei și persoanelor vulnerabile ar fi să redeschidem acordul de restabilire acordul care ar putea să dea acestor persoane posibilitatea de a se stabili legal într-o țară fără să trebuiască să încerce printr-o cale periculoasă să ajungă în altă parte. Nici măcar jumătate dintre țări nu fac parte din acest mecanism în momentul de față și nu uh, acceptă relocalizarea acestor uh, refugiați. Din păcate, între timp, prin intermediul tuturor mijloacelor pe care le avem. Uh, nu am reușit să dăm dovadă de destulă solidaritate, dar vom face acest lucru de acum încolo și vă mulțumesc foarte mult uh, și dumneavoastră și domnului președinte. Mulțumesc. Venizelos. Domnul Venizelos are cuvântul acum. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σίγουρος ότι... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, convins că membrii Parlamentului European înțeleg pe deplin natura uh, delicată aceste chestiuni și înțeleg că președinția elenă va da dovadă de solidaritate. Noi suntem o țară vecină a Bulgariei, suntem o țară cu o linie de coastă extrem de lungă și, asemenea altor state mediteraniene, uh, ne confruntăm zilnic cu presiune migraționistă pe frontierele maritime și terestre în același timp. Sigur, Bulgaria se confruntă în prezent cu o problemă deosebit de acută pe frontiera sa terestră. Înțelegem cât de important este să utilizăm în mod eficient mecanisme de cooperare între Uniunea Europeană și Turcia pentru a reuși să gestionăm acest flux migraționist. Înțelegem acum cât este de important acordul de readmisie semnat cu câteva săptămâni în urmă, acord semnat de Uniunea Europeană și Turcia. Acum putem înțelege importanța punerii în practică a principiului unei împărțiri echitabile a poverii între statele membre. Sigur, asta se combină cu solidaritatea, un principiu fundamental al integrării europene. Sigur, când discutăm în Consiliu, modul în care gestionăm fluxurile migratorii este văzut ca, pe de o parte, o problemă umanitară acută și, prin urmare, trebuie să fim capabili să gestionăm o astfel de criză acută, însă, în același timp, este văzut și ca o chestiune ce ține de securitate. Știți că Există presiune la frontierele noastre, dar oamenii ăștia au nevoie de protecție. Sunt solicitați de azil care pot fi considerați ca fi refugiați legitimi în conformitate cu legislația internațională. Însă, în același timp, poate fi vorba acolo de oameni care reprezintă o amenințare la adresa securității europene. E important pentru mine să subliniez că modul în care abordăm noi această chestiune merge pe două direcții paralele. Odată avem măsuri imediate ce facem pe loc. Problema e acolo, nu poate să aștepte. Aici e nevoie de solidaritate și sprijin în termeni practici pentru țări ca Bulgaria. Însă există și un al doilea nivel, o planificare strategică privind gestionarea fluxurilor migratorii. Președinția Elena, pe parcursul acestui semestru și în colaborare cu președinția italiană, a inclus acest element cu, cu caracter prioritar pe ordinea de zi. Europa trebuie să demonstreze că poate să răspundă la fel de provocări în mod eficient. Și dați-mi voie să vă amintesc că în octombrie la Consiliul European am avut o discuție detaliată pe această temă în contextul, desigur, al tragediei de atunci de la Lampedusa. La Consiliul din decembrie am auzit concluziile grupului de lucru privind Mediterana. În ianuarie, în Atena, am avut uh, un consiliu informal, JAI, și am analizat situația pornind de la concluziile grupului de lucru pentru Mediterana. Deci avem o bază pe care am putea constitui sau structura o serie de linii directoare pentru perioada următoare. Așteptăm însă comunicarea Comisiei din martie, deci cel târziu până în iunie va trebui să adoptăm aceste norme strategice. Modul în care abordăm probleme din Bulgaria, Malta, Grecia, Italia, nu pot să aștepte până în martie sau iunie, clar. Aici e vorba de probleme imediate Problema cu care ne confruntăm în fiecare zi și unor presiunea este incredibilă. Din ceea ce s-a spus astăzi în Parlament, înțelegem că trebuie să se ia măsuri. Comisia ne-a dat un răspuns și aș dori la rândul meu să vă spun că și eu am să prezint opiniile dumneavoastră și am să reprezint opiniile dumneavoastră la Consiliu, pentru că am auzit ce aveți de spus și nu doar bulgarii au sentimentul că aici e o problemă care trebuie să fie rezolvată. Întreg Parlamentul European știe că e o problemă. E o chestiune ce ține de conștiința noastră de europeni. Președintele, mulțumim. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor vorbitorilor. Dezbaterea acestui punct se încheie și trecem acum la dezbaterea privind situația din Egipt. Primul vorbitor este domnul Venizelos din partea Consiliului. Când sunteți gata, domnule Venizelos?